Good afternoon, everyone. If you are willing to take those seats. Bună ziua tuturor, vă rog să luați loc pentru a putea începe. Sunt încântată să o am alături de noi astăzi pe doamna Macihido Moeti, director uh, regional pentru Africa al Organizației Mondiale a Sănătății. Doamna Moeti este din Botswana și este prima femeie care a îndeplinit uh, uh, funcția de director regional OMS. Dumnea ei este o adevărată veterană în domeniul sănătății publice, de mai bine de 35 de ani activează în acest domeniu în 1999 a îndeplinit funcția de... Um, din 1999 s-a alăturat oficiului regional OMS Africa și vom uh, putea discuta astăzi despre sănătate în cadrul um, răspunsului de urgență. Urez bun venit uh, delegațiilor uh, din partea parlamentelor africane invitat aici la Bruxelles pentru săptămâna africană din partea Parlamentului Panafrican. Bună ziua! Din partea Parlamentului Nigerian, bună ziua, bine ați venit! Din partea Parlamentului Marocan, bun venit! și din partea Parlamentului tunisian. Am sărit cumva cu vederea vreo țară? Bun venit încă o dată! Haideți, dragi colegi, să începem reuniunea noastră. Înainte de toată, îi voi da cuvântul doamnei doctor Moeti, care ne va spune care sunt provocările și experiențele pe care le are în calitatea de director regional OMS. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membri ai Parlamentului European și ai Uniunii Africane, mă bucură nespus de mult că sunt prezenți în uh, sală reprezentanți ai uh, Parlamentului Panafrican și ai câtorva ale câtorva parlamente africane. Mă bucur foarte mult că am fost invitată să particip la această săptămână dedicată Africii și să pot vorbi despre sănătatea de pe acest continent și marile probleme cu care se confruntă acest continent, respectiv, în principal, bolile transmisibile. Ratele uh, de decese la naștere rămân ridicate apar uh, epidemii de boli atât uh, de boli transmisibile provocate de agenți patogeni. Deci, continentul african se confruntă cu o, un dublu atac din partea botnilor, care cere și un răspuns dublu. Este o mare onoare pentru mine această întâlnire de astăzi și sper pentru a vedea cum putem colabora pentru a scăpa de această dublă povoară a bolii. Discuțiile acestea au loc în cadrul discuțiilor pe marginea obiectivelor de dezvoltare uh, durabilă. Posibilitățile sunt numeroase în ceea ce privește programul de lucru pentru dezvoltare durabilă pe continentul african. Ne concentrăm pe asigurarea unei vieți sănătoase, pe promovarea bunăstării, um, care reprezintă obiectivele principale din um, obiectivele de dezvoltare durabilă. Iar o stare bună a sănătății contribuie la atingerea multora dintre celelalte obiective de dezvoltare durabilă. Trebuie promovată, promovate mecanisme pentru acțiunile multisectoriale în domeniul sănătății pentru a ne asigura că aceste politici contribuie realmente la îmbunătățirea sănătății, uh, da, și că în niciun caz nu înrăutățesc această situație. Investițiile în domeniul sănătății au fost uh, mari în uh, epoca trecută. S-a ajuns la scăderea numărului deceselor infantile Chiar dacă rata de HIV rămâne foarte ridicată, totuși uh, incidența și decesele provocate de HIV și malaria au mai scăzut, lucru care se datorează investițiilor uh, lansate atunci când au fost lansate obiectivele de dezvoltare durabilă. Profităm de angajamentul autorităților internaționale care au sporit investițiile în domeniul sănătății. Chiar dacă aceste investiții încă nu au ajuns la nivelul de care ar fi nevoie pentru ca uh, țările africane să ajungă să aibă pachete suficiente de sănătate publică. Și uh, chiar dacă nu s-a ajuns la schimbări dramatice în uh, cifrele um, bolilor și deceselor cauzate de acestea. Deci, am putea urgenta aceste procese. În Africa, um, populația tânără este în continuă creștere, lucru care evident vine și însoțită de creativitate, de adaptabilitate și uh, lucru care încurajează guvernele și uh, instituțiile de sănătate să marșeze și ele mai mult pe calea uh, tehnologiilor moderne. S-au făcut investiții foarte mari în uh, prevenirea bolilor, și nu trebuie să pierdem din vedere caracterul interconectat al lumii în care trăim astăzi. atunci când uh, încercăm să ținem sub control o epidemie sau chiar o pandemie, așa cum se anticipează că va avea loc cândva în viitorul omenirii. Foarte pe scurt, marile boli care afectează populațiile africane. E vorba despre HIV, înainte de toate. Se știe că regiunea africană este cea mai afectată de virusul HIV. La ora actuală, 25,5 milioane de africani trăiesc cu HIV, deci au fost infectate cu HIV și au nevoie de tratament pentru a controla epidemia. Anul trecut, 1,2 milioane de uh, persoane s-au infectat cu HIV, deci iată, cifrele rămân ridicate. Printre țările care au deci multe țări au uh, făcut uh, progrese mari, mai ales în ceea ce privește terapiile antiretrovirale, însă totuși progresele rămân insuficiente. În continuare mor foarte mulți oameni din cauza HIV deci uh, reprezintă o provocare uriașă pentru continentul african, în ciuda uriașelor progrese făcute în ultima vreme. Iar progresele sunt inegale la nivelul regiunii și continentului. Ne preocupă cu precădere țările din Africa Centrală și uh, Occidentală, unde accesul la tratament este îngreunat din cauza naturii centralizate a sistemului de sănătate. Când am lansat inițiativa pentru îmbunătățirea accesului la tratament anti-HIV, ni s-a spus că nu există suficienți doctori. În uh, țările din uh, estul Africii politica a fost ușor diferită și chiar dacă uh, nu sunt foarte mulți doctori specializați în HIV, există totuși cursuri de formare complementare. Rămânem optimiști. Suntem convinși că ținta de a pune capăt SIDA ca problemă majoră în sănătatea publică va putea fi atinsă în regiunea africană tratamentul a luat amploare, intervențiile de asemenea. Uh, Fondul global a făcut investiții, uh, de asemenea și guvernul american a investit bani în tratamentul uh, africanilor bolnavi de HIV guvernele naționale trebuie să investească mai multe din resursele interne în uh, cercetările pentru tratament HIV și în tratamentele propriu-zise. Chiar dacă ratele de infectare au mai uh, scăzut, totuși în rândul tinerelor fete aceasta continuă să crească. Deci uh, relațiile sexuale cu parteneri mai în vârstă, relațiile de putere din societățile africane, faptul că nu prea se vorbește deschis despre aceste relații de putere în relațiile sexuale, rămân tot atâtea provocări ce vor trebui, trebui rezolvate, astfel încât rata infecțiilor să scadă. Mai sunt multe de făcut și în rândul anumitor populații din regiune, um, utilizatorii de droguri, uh, homosexualii, însă avem speranță. Iată, o, un test efectuat asupra unui uh, copil s-a uh, au cres- a crescut foarte mult prevenirea tra- transmiterii HIV de la mamă la copil. Tuberculoza este o altă boală care afectează foarte mult uh, continentul african. 14% din. Uh, deci, uh, la nivel global, Africa are 25% din cazurile de infecție cu TBC. Deci, și problema este că bolnavii de HIV pot uh, să se infecteze și cu tuberculoză și să moară ca urmare a acestei infecții. Au apărut și foarte multe cazuri de tuberculoză rezistentă la tratamente, lucru foarte periculos. Recunoaștem că tuberculoza este una dintre acele boli care uh, pentru care se impune o abordare multisectorială. Uh, cei care sunt uh, expuși la pulberile de siliciu din minele uh, din Africa de Sud sunt mai predispuși la, infecția cu, la infectarea cu TBC ca și cei din construcții cei din închisori, de asemenea, aceștia sunt, mai de, sunt de fapt expuși atât la infectarea cu HIV cât și cu TBC. Deci, mai sunt multe de făcut pentru dezvoltarea de noi uh, instrumente de luptă împotriva TBC. S-au făcut deja multe pentru depistare, pentru tratament. Perioada de recuperare s-a scurtat în ultima vreme. Însă noi credem că este posibil și ca tuberculoza să înceteze să mai fie o problemă de sănătate publică în Africa până în 2030, dar cu o condiție și anume investiții masive. Săptămâna trecută am fost la Moscova, la o întrunire ministerială pe tema tuberculozei, uh, în urma căreia s-a publicat declarația de la Moscova în privința tuberculozei. Ideea este de a, și de a organiza o întrunire la nivel înalt ONU pentru recunoașterea acestei uriașe probleme de sănătate publică, care nu afectează doar continentul african, ci și Europa. Trebuie să existe finanțarea și atenția necesare pentru ca această uh, boală să dispară într-adevăr. TBC-ul nu s-a bucurat de aceeași atenție ca HIV în ultima vreme, din păcate. Uh, acțiunile de advocacy, uh, printre altele, duc și la scăderea prețului tratamentelor. Bun, malaria. În Africa subsahariană incidența este foarte mare, aproape 190 de milioane de cazuri noi de malarie an de an, dintre care cam aproape 400 de mii de morți anual. S-a, a mai scăzut numărul deceselor provocate de malarie, datorită eforturilor uh, prin intermediul programelor uh, ODD, prin intermediul mm, programelor de finanțare și, felor, și feluritor inițiative care au dus la o scădere cu 6,8 milioane de morți anual și uh, o reducere cu 663 de milioane de noi infectări și uh, testarea copiilor a uh, câștigat în ultima vreme. Mm, um, tra tratamente, diagnosticarea și tratamentele sunt uh, puse în aplicare mult mai rapid. Acum există și un vaccin antimalarie care și dacă toate aceste instrumente ar fi combinate, cu siguranță am reușit să ajungem la o scădere semnificativă al impactului malariei asupra continentului african. Apoi, bolile tropicale neglijate. E vorba de boli africane Uh, boala somnului, uh, viermele de Guinea. Multe dintre ele uh, afectând foarte mult comunitățile rurale cu venituri foarte scăzute și care îi fac pe cei bolnavi să nu mai poată lucra la câmp, lucru care nu face decât să înrăutățească cercul mm, vicios al, vicios al sărăciei. And here again... Acum, în 2012, uh, s-a organizat o conferință la Londra, unde au participat reprezentanții societății civile, fundații, cât și persoanele afectate care au decis să accelereze investițiile în aceste boli tropicale neglijate pentru a putea trece la eliminarea și eradicarea unei părți din aceste boli pentru ca în acest fel să ajute acele comunități care au făcut obiectul unor controle stricte pentru a controla bolile. n a bucurat, de pildă, când Togo din Africa Occidentală a reușit să elimine fibroza limfatică, o boală care se află pe lista prioritară a OMS. Acum urmărim să lucrăm cu acele organizații farmaceutice care doresc să doneze medicamente pentru programe de prevenție în masă pentru a putea elimina aceste boli. Credem că sunt investiții utile. Considerăm că, practic, 50 de cenți pe an pe cap de locuitor este investiția necesară. Regiunea noastră este vulnerabilă în fața epidemiilor de boli transmisibile. Am vorbit de, am amintit de pildă epidemia de Ebola. Cred că a făcut ravagii în spiritul nostru colectiv și a tras atenția asupra nevoii de a dispune de sisteme de sănătate puternice, cât și de a dispune de capacitatea de a putea identifica repede o epidemie și de a putea răspunde atât uh, epidemiilor cât și diferitelor urgențe de sănătate publică. Avem aproape 100 de evenimente de sănătate publică, așa cum le numim erupții, așadar epidemii de diferite proporții în regiune. Echipele noastre sunt formate pentru a aborda aceste uh, boli. E vorba de holeră, ebola, această focare de infecție meningită, febră galbenă. La ora actuală există o epidemie de ciumă în Madagascar, de care sunt convinsă că ați auzit. Sunt uh, țări care af- sunt afectate de conflicte armate, de pildă nordul Nigeriei sau sudul Sudanului, unde activitatea um, autorităților de sănătate publică de a preveni răspândirea acestor boli e extrem de limitată. Există de asemenea o problemă a rezistenței antimicrobiene, o problemă tot mai importantă, având în vedere că se folosesc în mod exagerat antibioticele atât uh, în uh, sănătate cât și în agricultură. Oamenii sunt expuși tot mai mult la antibiotice, lucruri care generează rezistența la acestea. Sistemele de sănătate în aceste țări nu sunt solide, nu avem suficiente instituții, centre, oameni pregătiți care să ne permită să identificăm, să confirmăm o epidemie și să o controlăm pur și simplu am putea vorbi și de prevenția, de, de metode simple de prevenție a răspândirii infecțiilor, mănuși, apă curentă, pentru a, transmi, pentru a împiedica așadar uh, răspândirea factorilor, uh, agenților uh, contaminanți. Discutăm despre cum își pot autoritățile îmbunătăți capacitatea având în vedere obstacolele cu care ne confruntăm când vine vorba de severitatea bolilor, există totuși investiții, angajamente care s-au făcut în aceste țări. Am ajuns la un punct de cotitură, de pildă când vine vorba de eradicarea poliomielitei, a fost o luptă lungă, se dăduse drept termen limită anul 2000. Am descoperit că există în continuare uh, în uh, zone problematice, în nord-estul Nigeriei, unde există conflicte. Sărbătorisem eradicarea poliomielitei, însă există în continuare focare de poliomielită în Afganistan, Pakistan. Am învățat să colaborăm cu serviciile de securitate într-un uh, fel în care nu-mi închipuisem niciodată. Vorbim cu armata, putem să intrăm într-o anumită zonă, pot să-mi trimit echipa pentru a desfășura o echipă de vaccinare, de pildă. Din mm, partea acestui efort de a eradica poliomielita. După cum spuneam, există de asemenea potențial uh, în ceea ce privește tuberculoza și malaria, de a pune capăt caracterului lor de uh, problemă pentru sănătatea publică. Însă, în acest sens, e nevoie ca toate statele să aibă sisteme solide de sănătate, să dispună de suficientă finanțare pentru ca oamenii să nu mai fie nevoiți să plătească direct uh, în locul unde li se administrează îngrijirile medicale Trebuie să existe un uh, sistem de asigurări medicale astfel încât atât persoanele cu un venit redus cât și cele care sunt mai înstărite să poată să beneficieze de îngrijiri medicale adecvate. Totul se învârte în jurul uh, acoperirilor, uh, acoperirii medicale, servicii de asistență medicală fără ca acesta să presupună un efort financiar considerabil în, pentru gospodărie. OMS a creat un cadru pentru uh, un sistem universal de sănătate. Colaborăm cu țările partenere pentru ca acesta să adopte sistemul. Am înțeles acum uh, că am învățat din abordarea secolului trecut, bazată pe boli, că e nevoie să trecem la o abordare care să pună persoanele în centru, uh, furnizarea de îngrijiri medicale Trebuie să folosim resursele disponibile pentru diferitele persoane, pentru diferitele programe și să le investim în crearea unor sisteme de sănătate publică. Trecem acum sau încercăm să ajungem la un mai bun echilibru între accentul pe boli și cooperarea cu țările partenere pentru a-și întări sistemul de sănătate. Vă arăt aici, pe diapozitiv, un indice pe care l-am uh, elaborat. Am încercat să creăm un pachet cu servicii de bază. Vedem că există o diferență considerabilă Nu știu dacă puteți citi în vârf se află Algeria cu un punctaj de peste 80, iar uh, Codașa este Nigerul, care are 11 puncte. Vedeți așadar cât de mare este clivajul între capacitățile fiecărui stat de a furniza îngrijiri medicale de bază pentru populație. Iată asupra ce trebuie să ne aplecăm, să ne asigurăm că există mai multe resurse umane disponibile pentru acest sector. Un, regiunea africană are un deficit considerabil de asistente, medici, doctori care pot lucra cu populația conform standardelor stabilite de OMS. Și totul depinde firește de investiții, cheltuielile naționale, investițiile naționale în sănătate și finanțarea internațională. Am să închei rapid spunând că OMS și regiunea africană am lansat uh, o așa numită agenda a transformării. O inițiativă menită să reformeze interacțiunea cu statele partenere pentru a lua mai bine în calcul prioritățile care variază în mod considerabil de la țară la țară. Există țări foarte mari, precum Etiopia, Nigeria, RDG, dar există alte țări precum Lesotho sau sau Tome, unde trebuie să creăm un program adaptat la nevoile specifice ale țării. Am lucrat așadar în acest program pentru a ne îmbunătăți eficiența și eficacitatea folosirii resurselor pe care le avem la dispoziție. Și am început să vedem cum se înregistrează îmbunătățirii. Aș dori să închei spunând că împreună cu statele membre învățăm foarte multe despre cum putem pune în aplicare sisteme care să dea rezultate, având prioritățile despre care vă vorbeam, am înțeles că o abordare integrată este cea care va da rezultate. Suntem recunoscători pentru sprijinul Uniunii Europene. Am lucrat asupra unui dialog în politica de sănătate. E nevoie de abordare integrată pentru a aborda problemele din sectorul sănătății. Așteptăm de asemenea cu mare interes desfășurarea unui uh, program de reflexie care va reduce, sperăm, uh, decesele în urma bolilor transmisibile, decesele în rândul copiilor și uh, epidemiile de boli cronici. Mulțumesc de boli cronice. Mulțumesc foarte mult. Thank you very much for your presentation. Uh... Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Un punct de vedere foarte interesant. Le dau acum cuvântul colegilor mei, dacă doresc să facă observații sau dacă au întrebări. Doamna Childers, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, doamna Childers din Irlanda. A fost o prezentare foarte interesantă și cred că ar trebui să ne întrebăm din când în când ce am face fără MS. Uneori eh, poți lua de gata organizații care funcționează de multe ori fără a crea prea mult răsunet și ar trebui să ne întrebăm cum ar sta lucrurile dacă ele n-ar fi. Aș trebui să vă întreb, care este, după părerea dumneavoastră, domeniul unde aveți nevoie de cele mai multe resurse în activitatea dumneavoastră în Africa? Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare și vă mulțumesc că ne-ați reamintit că ar trebui să comunicăm mai bine activitatea noastră, mai mult. Cred că avem nevoie de o capacitate sporită la nivelul țărilor. În multe țări avem o mică echipă un conducător al echipei din partea OMS. De multe ori avem experți naționali care lucrează în mai multe zone, um, care se ocupă de mai multe domenii. Am dorit acum uh, să dispunem de mai multă expertiză în ceea ce privește crearea de politici pentru a ajuta coordonarea și pentru a ajuta guvernele în luarea deciziilor pentru, a care, pentru ca apoi să poată crea cadrul adecvat pentru sprijinul tehnic. Avem nevoie așadar de mai multă capacitate și de mai multă capacitate când vine vorba de gestionarea tuturor aspectelor ce țin de sistemul de sănătate. Avem oameni care lucrează în sectorul HIV, în malarie, tuberculoză toate ar trebui să fie piese ale unui sistem de sănătate care funcționează foarte bine, iar aici avem nevoie de capacitate, mai ales la nivelul țărilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Mela! Mulțumesc foarte mult! Bună ziua! Vă mulțumesc că vă aflați alături de noi. Aș spune, doamnă, dar mai degrabă, cum sună în Franța, dragă colegă, înțeleg uh, nevoia unui sistem structurat de uh, protecție socială. În lipsa acestuia, orice efort, uh, cât ar fi el de lăudabil, nu va atinge rezultatul dorit. E clar. Ați putea să ne spuneți, vă rog, în ce măsură și cum am putea coopera pentru ca un obiectiv fondat și fixat pe aceste sisteme de protecție socială ar putea să fie pus în aplicare, pentru că doar în acest fel vom putea proteja locuitorii continentului african. Și pentru a evita dezrădăcinarea unui număr considerabil de populație care nu are, în caz contrar, acces la îngrijiri medicale. Din respectul pe care avem pentru Africa și pentru persoanele care locuiesc aici, eh, să le oferim posibilitatea de a rămâne la ei acasă, în cultura lor. Ok, merci beaucoup. Je vais essayer de répondre en français. Mulțumesc. O să încerc să răspund în limba franceză. În ce privește protecția socială, sunt multe de făcut, în primul rând pentru a influența politicienii sau cei de la guvern pentru finanțări, așadar. Deci, așa cum în domeniul sănătății avem o serie de orientări, de ghiduri și de manuale, e vorba de o decizie cu caracter politic, aceea de a pune pe picioare un sistem de protecție socială, un sistem de cotizații, atât a gospodărilor modeste cât și a celor mai râvnite. E vorba de un sistem care să poată să funcționeze în rândul populației. Asta înseamnă o decizie politică, dar și una strategică, care să tindă spre echitate în societate. Deci este o decizie cu caracter eminament etic sau moral. Putem să lucrăm împreună noi cu instrumentele și ghidurile pe care le avem la dispoziție. În anumite țări chiar, uh, anumite țări deci au reușit să sau au început să facă acest lucru, Rwanda, Burundi și așa mai departe. Deci există o serie de experiențe în Africa care ne lasă să sperăm și să credem că aceste sisteme de protecție socială pot să vadă lumina zilei. Iar uh, pledoaria din partea OMS-ului, dar și mesajul uh, dumneavoastră european uh, poate de asemenea să ajute și să ne ajute pentru ca să luăm această decizie care a demonstrat în țările mai dezvoltate Uh, a demonstrat așadar că se poate, uh, se poate pune în practic un astfel de sistem de protecție socială cu cotizații și așa mai departe. Însă să nu uităm contextul cultural uh, și nici credințele oamenilor din aceste țări. Poți să spui multe oamenilor, dar dacă ei nu sunt convinși și dacă aceste lucruri nu se potrivesc cu modul lor de viață, cu credințele lor, ne așteaptă eșecul. Trebuie pus mult mai mult accentul pe dialog, dialogul cu comunitățile. Să ascultăm ce au acestea de spus și să încercăm să ne adaptăm strategiile pentru ca ei să poată să înțeleagă și să hotărască când vine vorba de propria lor sănătate. Este un adevărat proces pentru că um, când am avut epidemia Ebola, nu știam nimic despre ea. A trebuit să ne adaptăm și să înțelegem cum văd comunitățile afectate această boală și cu ajutorul lor am reușit să stăpânim uh, respectiva boală. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul Tolici. Vă mulțumesc foarte mult. Așadar, ați spus că una dintre principalele probleme cu care vă confruntați este lipsa de medici pe care o resimțiți atunci când încercați să tratați pacienții. Deci, asta ar fi o mare problemă. Lipsa personalului medical Pacienții sunt foarte mulți și problemele sunt atât de mari încât uh, trebuie să încredințați infirmierilor și asistentelor medicale o serie de sarcini care, de fapt, revin în general medicilor. Ce soluții se pot găsi aici? Credeți că instituțiile trebuie să investească mai mult în formarea personalului medical în Africa? sau poate că trebuie oferită finanțare în țările europene care să îi formeze pe medici originari din Africa, care să fie formați așadar și apoi să se întoarcă pe continentul african pentru a-i trata pe pacienții de acolo. Ce credeți? Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. OMS-ul recunoaște o serie de soluții când vine vorba de problemele de resurse umane, mai ales medicii, dar și infirmierele. Noi recomandăm ca formarea medicilor să fie intensificată ă, atât pe plan național, cât și trimițindu-i pe aceștia în străinătate. Și deseori ă, medicii aceștia sau candidații Uh, la postul de medic pleacă uh, sănătatea pentru că nu au condiții să profeseze în țara lor. E clar că există o problemă de capacitate aici și o diferență mare între nevoi și medicii cu adevărat formați și disponibili. Însă, chiar dacă sunt formați unii medici, uneori sistemul nu îi poate absorbi ca și uh, posturi și, într-adevăr, poate că într-o anumită țară nu există suficiente locuri sau posturi de medic uh, disponibile. Există o serie întreagă deci, de măsuri și de acțiuni care pot fi întreprinse pentru a lucra împreună cu sistemul de sănătate public, pentru a încuraja pe medici să profeseze pentru a le oferi condiții de muncă și de viață decente, avem mari dezechilibre de prezența medicilor între mediul rural și mediul urban. În orașe sunt foarte mulți medici, pe când în, la țară nu prea e nimeni, cu excepția unor asistenți medicali. Și deci foarte puțini medici acolo. Deci, de asemenea, aș mai sublinia și importanța formării cadrelor paramedicale, pentru că, într-adevăr, și aici sunt lacune, pentru că multă, mulți oameni nu au acces la servicii minime de sănătate. <clears throat> și, da, anumit personal medical poate uneori să uh, joace rolul unui medic dacă este nevoie, printr-o deplasare a uh, sarcinilor care le sunt atribuite. Uh, bineînțeles că acest sistem trebuie să fie bine monitorizat uh, și supravegheat, dar se poate oferi asistență medicală foarte bună, de exemplu, în ce privește HIV. Poți să uh, formezi uh, personal paramedical să ajute la naștere și așa mai departe. Deci există această posibilitate. Există acum un trend care spune că um, lucrătorii medicali din comunități pot și ei să fie mobilizați pentru a oferi aceste servicii medicale locale. De ce spun asta? Pentru că uh, există, bineînțeles, uh, o serie de standarde OMS uh, în ce privește numărul de medici, de moși și așa mai departe, însă recomandăm și strategii țărilor ca să poată să mobilizeze personal paramedical sau alte persoane care pot să preia anumite sarcini pentru a furniza o serie de med servicii medicale. Bineînțeles că poți să planifici o meserie de tip paramedical care să conțină și module legate de naștere și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult, domnul Banciu. Mulțumesc foarte mult Doamnă președinte, auzim multe despre noile războaie din Africa. Din păcate, există țări în care guvernele pur și simplu nu pot să funcționeze în mod stabil pentru că avem o serie de conflicte intertribale în aceste locuri. Ce posibilități există într-adevăr? Există posibilități de a furniza servicii medicale acolo? Vă rog. Mulțumesc pentru această întrebare. Consider că în uh, momentul în care capacitatea guvernelor de a rezolva situația este limitată în caz de conflicte, de răzmerițe și chiar în situații poate mai uh, subtile de uh, astfel de incapacitate, vedem cum organizații internaționale, partenerii Uh, din societatea civilă intervin pentru a sprijini și pentru a oferi servicii de bază medicale. Ce facem noi, în general, ca și organizație, este să coordonăm uh, munca acestor uh, persoane din domeniul sanitar, dar și educațional sau de uh, Uh, furnizarea apei potabile și așa mai departe, totul pentru ca să menținem aceste populații pe linia de plutire cu servicii de sănătate, educaționale și așa mai departe și încercăm să îi uh, uh, responsabilizăm pe cei de la guvern pentru ca ei să preia această coordonare și să abordeze în mod rațional nevoile populației. Uh, că e vorba de boli sau de alte lucruri și există deci o serie de mecanisme care permit acest uh, lucru prin agențiile tehnice și coordonarea de către OMS, ceea ce facem noi așadar. Există coordonatori numiți de ONU care sunt prezenți în situațiile de urgență este exact ceea ce poate să facă OMS-ul și ceea ce face atunci când e vorba de urgențe sanitare. Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul reprezentanților din Parlamentul African. Domnul Turia Scali, în primul rând, din partea Parlamentului Marocan. Who is it? Madame. Madame. bonjour. Doamna doamnă președintă doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult că ați invitat delegația noastră din Maroc pentru a prezenta și a participa la acest schimb de vedere ce privește bolile contagioase. În cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă, așa cum a spus uh, doamna Moeti, importanța luptei împotriva mortalității uh, materne uh, și în contextul în care sănătatea femeilor Uh, simbolizează respectul pe care, de care se bucură femeile într-o anumită societate. În Maroc am făcut eforturi constante care au reușit să reducă această rată cu 35% în, în ultimii 5 ani. Această rată care rămâne foarte ridicată de 112 uh, uh, decese la naștere la mie a scăzut uh, conform uh, ultimului sondaj în materie, ajungând la numai 72%. Un alt aspect important care trebuie să fie subliniat și a fost subliniat de o colegă se referă la asigurările medicale. Rata uh, asigurării Uh, cunoaște o adevărată uh, revoluție în țara noastră de tip legislativ, pentru că practic 90% din populația noastră în curând va avea, va avea drept uh, și la sigură medicală, dar și la pensie, pentru că acest gen de măsuri vor permite o îmbătrânire demnă și decentă. În ce privește bugetul sănătății în țara noastră, el a crescut uh, relativ în uh, ultima vreme, însă rămâne în continuare foarte insuficient pentru a permite echitatea accesului la îngrijiri medicale, mai cu seamă la sate. În ciuda acestor lucruri, Marocul are programe în domeniul uh, sănătății și al controlului bolilor emergente și transmisibile, care să poată să facă față acestor probleme și să contribuie de asemenea la eforturile efectuate pe plan internațional în acest domeniu. Aceste eforturi au fost chiar salutate de OMS, mai cu seamă uh, în momentul uh, epidemiei cu Ebola. Bolile transmisibile sunt în continuare în Maroc uh, prezente sunt probleme de sănătate publică legate de sărăcie, de o anumită pătură mai vulnerabilă a populației, inclusiv de soarta migranților care sunt uh, primiți în țara noastră și ajutați. Avem trei situații, practic, aici, cu bolile contagioase. În primul rând, situația în care acestea sunt stăpânite și chiar eliminate, cum ar fi uh, tracomul, uh, malaria, holera, conjunctivita neonatală, printre altele, precum și alte boli care sunt combătute prin vaccinare. Acesta fiind într-adevăr o poveste de succes, pentru că mai bine de 95% din populație a beneficiat de vaccine pentru aceste boale. Există o a doua categorie de boli care, în ciuda programelor și eforturile, bolile nu au dispărut. TBC, meningita cu meningococ, leșmanioza, bolile respiratorii uh, acute, hepatitele virale și intoxicațiile alimentare colective. A treia categorie se referă la boli emergente sau reemergente, în cazul cărora măsurile nu au dat uh, roade. Printre problemele care continuă să ne preocupe se află uh, boala tuberculoza, pentru că avem uh, între uh, până la 20.000 de cazuri noi pe an și o serie de vectori care sunt rezistenți la antibiotice. TBC-ul și alte boli asociate sunt mai cu seamă prezente în mediul urban, cu o prevalență ridicată. Uh, avem de asemenea și focare sporadice de meningită cu o rată a deceselor mare, de 8, între 8 și 12%. Mai sunt și alte boli, uh, uh, turbarea, leptospiroză și așa mai departe, care sunt supravegheate cu multă atenție din punct de vedere epidemiologic. Apoi avem uh, boli uh, care au fost deja eliminate, conjunctivita, lepra, trahomul și așa mai departe, care chiar dacă au fost eliminate, care au dispărut, tot sunt monitorizate pentru ca să nu mai apară. În ceea ce privește SIDA, avem un plan strategic național care prevede uh, uh, o serie întreagă de măsuri. Primul bolnav a fost detectat în 1986, am avut apoi uh, peste 6.000 de cazuri diagnosticate în 2010 uh, și majoritatea la femei. Problema este cu uh, seringile care circulă, dar și cu consumul de droguri, de asemenea un context de vulnerabilitate la acestor populații. În ce privește transmiterea de la mamă la copil, există o serie de măsuri de prevenție, precum și uh, când vine vorba de expunerea uh, accidentală sau pe cale sexuală în spitale la virusul HIV. Uh, Avem și alte tipuri de măsuri de prevenție, dar care nu acoperă toată populația uh, vizată, cel puțin conform uh, ultimelor date statistice. E loc și de mai bine. În sfârșit, un program național uh, de ajutor psihologic și social și rolul comunităților care poate să ajute ONG-urile care intervin în acest domeniu. Toate aceste lucruri pentru a ajunge la ce preconizează ONU-SIDA, care își dorește o scădere cu 75% a ratei acestei, prevalenței acestei boli până în 2020. Marea problemă este stigmatizarea și criminalizarea uh, bolnavilor, care sunt foarte uh, îngrijorătoare, pentru că e vorba de um, populații foarte vulnerabile din capul locului, homosexuali, uh, persoane care se droghează injectabil, migranți, deținuți și Uh, persoane care se prostituează. După ce am uh, spus uh, ce am făcut în legătură cu bolile transmisibile, pot să vă spun că avem un parteneriat împreună cu Organizația Mondială a Sănătății, care vizează îmbunătățirea politicilor de sănătate și crearea unei strategii de control al Sănătății Fără Frontiere, care iarăși este un proiect în curs uh, pe care îl avem împreună cu OMS-ul. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să dau cuvântul în continuare domnului Ali uh, Wakiki, senator din partea adunării naționale nigeriene. All protocols Stimat uh, doamnă președinte, e un proverb african care spune că sănătatea e avere. Iar noi, în Nigeria, vrem să ne asigurăm că condițiile legate de sănătate al nigerienilor se vor îmbunătăți în ceea ce privește condițiile sanitare, apa de băut, accesul la mm, îngrijiri spitalicești și uh, diagnostic. Parlamentul nigerian uh, a emis o lege prin care spunem că 1% din toți uh, banii care intră în fondul consolidat nigerian vor fi uh, redirecționați, alocați către serviciile de sănătate. Mulțumesc uh, doamnei doctor pentru statisticile prezentate nu sunt neapărat de acord cu locul pe care îl ocupă Nigeria, dar în această statistică, însă să știți că acum la nivel federal lucrurile s-au îmbunătățit în Nigeria. Guvernul federal avem o listă legislativă pe care o punem la, la dispoziția parlamentelor locale pentru a ne asigura că inițiativele la nivel național sunt apoi uh, reproduse și la nivel regional și local. Agenția Națională pentru Controlul SIDA din Nigeria, uh, unii dintre noastre ați lucrat cu această agenție, ne permite să controlăm uh, răspândirea infecției cu SIDA. Rezultatele au fost pozitive. Avem centre medicale uh, pe tot uh, teritoriul Nigeriei, Federației Nigeriane, care pun la dispoziție atât personal medical cât și tratament populațiilor locale. Avem două universități și organizații religioase care investesc în crearea de școli de medicină, uh, școli de moașe, astfel încât personalul să fie uh, pe măsura nevoilor. De asemenea, în ceea ce privește malaria, aceasta a devenit mai ucigașă în ziua de astăzi decât SIDA. prin punerea la dispoziție de plase de țânțari sterilizate, prin îmbunătățirea condițiilor sanitare a locuitorilor, vom putea preveni apariția acestei boli și răspândirea ei. În ceea ce privește populațiile cu dizabilități și accesul acestora la medicamente, acces la resurse, transport și așa mai departe, lucrurile s-au îmbunătățit. Am uh, dat și o lege în acest sens. Ideea este de a reuși măcar să ne ocupăm de problemele de bază în domeniul sănătății. Până în 2019 ne așteptăm ca uh, la um, fiecare grup de orașe și sate să existe uh, centre de uh, tratament. Vrem să ne asigurăm că îngrijirile de bază în domeniul sănătății vor fi puse la dispoziția cetățenilor noștri. Avem și uh, programul de, așa zisă, împuternicire pen, pentru a combate sărăcia, șomajul. Uh, absolvenții de învățământ secundar pot așadar să intre în cursuri de formare care să-i poată orienta ulterior către obținerea de um, posturi drept cadre sanitare. Președintele nostru ne-a asigurat că în fiecare stat din federație va căpăta 1,5 milioane de dolari americani pentru a putea crea uh, centre de asigurare a nevoilor uh, minime de sănătate. secretarul general adjunct al ONU, al Organizației Mondiale a Sănătății, ne-a asigurat de întreaga lor cooperare. Uh, trebuie să ne consolidăm uh, uh, instituțiile noastre, dar și capacitățile noastre de a răspunde acestor provocări în domeniul sănătății, astfel încât să ajungem la nivelul țărilor mai dezvoltate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Doamnă Moite, dacă vreți să comentați pe marginea celor spuse de uh, membrii parlamentelor africane. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc uh, pentru mm, că ne-ați uh, prezentat experiențele dumneavoastră din Nigeria pentru asigurarea mm, nevoilor de bază în domeniul sănătății. Iată că auzim vești bune și din Maroc precum ar fi reducerea ratei de mortalitate provocată de anumite boli, apoi uh, revitalizarea îngrijirilor primare de sănătate în Nigeria. Iată, ve- există vești bune. În Nigeria am fost de trei ori până acum, ultima oară acum câteva luni, pentru a lansa la Maiduguri o campanie împotriva poliomielitei și malariei, precum și pentru reinstaurarea îngrijirilor de bază în domeniul sănătății. Deci știu prea bine care este situația. În Nigeria colaborăm cu instituțiile nigeriene și cu guvernatorii statelor din Federația Nigeriană pentru a ne asigura că uh, finanțarea în domeniul sănătății um, și programele de asigurări vor avea de câștigat în această țară. Deci cunosc uh, <clears throat> problemele pe care le-ați evocat. Strategia despre care ați vorbit pentru a îi implica pe tineri în uh, aceste acțiuni, cred că este excelentă și cred că ar trebui replicată și în alte țări. Lucrăm foarte mult tocmai pentru consolidarea capacităților instituțiilor nigeriane, tocmai pentru ca acesta să-și poate asuma uh, uh, acest rol de, de îmbunătățire a accesului la îngrijiri de bază în domeniul sănătății. În încheiere, țin să vă mulțumesc încă o dată pentru invitația adresată, pentru întrebările și observațiile foarte interesante care mi-au fost puse. Mă bucur că Uniunea Europeană, uh, Uniunea Africană uh, sunt cu toții interesați într-o finanțare echitabilă care să ajungă la o protecție socială, la o reducere a dificultăților cu care se confruntă africanii, la o îmbunătățire a activității transsectoriale. Cred că la nivelul parlamentelor aveți o sumedenie de entități care vă pun la dispoziție informații foarte interesante din acest domeniu. și, într-adevăr, vă încurajez să asum, să asumați în continuare acest uh, rol și uh, să vă încurajez în continuare în uh, ceea ce privește crearea de politici pentru rezolvarea problemelor din domeniul sănătății. Într-adevăr, este nevoie de informații uh, informații în privința situației actuale, în privința îmbunătățirilor înregistrate și ideea este să putem colabora cu toții pentru a îmbunătăți viața oamenilor. Încă o dată vă mulțumesc pentru ocazie și pentru atenție. Doamnă doctor, și noi vă mulțumim. Uh, oricând veniți la Bruxelles, sunteți binevenită în rândul nostru pentru a ne spune ce se mai întâmplă în Africa din punct de vedere al sănătății. Mult succes și încă o dată vă mulțumim pentru prezentarea atât de interesantă. Dragi colegi, acum avem un schimb de opinii cu Comisia împotriva emisiilor în condiții reale de trafic, pachetul în această privință. Acest cel de-al patrulea pachet este discutat la ora actuală în grupul tehnic în ceea ce privește emisiile reale pentru uh, vehiculele, autovehiculele mici. Este vorba despre utilizarea testelor uh, și posibilitatea de utilizare a testelor independente. Există și o serie de chestiuni tehnice care au rămas deschise în urma primelor trei uh, runde. Astăzi, Comisia Europeană, prin intermediul uh, șefului de unitate și uh, de la DG Grău, Doamna Sikovska ne va explica cum mai stă treaba. Aveți cuvântul pentru 10 minute și domnilor! Vă mulțumesc pentru posibilitatea oferită de a vă aduce câteva informații actualizate în privința activității de până acum uh, pe cel de-al patrulea pachet. Pentru a vă spune uh, așa o imagine de ansamblu, vă amintiți poate că în luna mai 2016 au intrat în vigoare testele de emisii în condiții reale de condus pentru noile tipuri de vehicule. Între timp s-au mai adoptat cel de-al treilea pachet de teste, uh, numărul de particule, iar acum suntem în curs de a uh, pregăti uh, pachetul de conformitate a serviciilor. Vă mulțumim pentru ocazia oferită pentru a avea acest schimb de opinii astăzi. În ultima noastră dezbatere pe cel de-al treilea pachet a fost una foarte utilă. În legislația următoare vor fi mai multe elemente uh, tratate. În primul rând, modul de, prin care se va verifica util, conformitatea în service a autovehiculelor pentru a ne asigura că autovehiculele sunt conforme cu standardele conform cărora au fost aprobate inițial. De asemenea, în ceea ce privește metodele de evaluare care s-au aplicat până acum pentru verificarea informațiilor în domeniul emisiilor, Apoi, uh, marja. Vă aduceți aminte că la al doilea pachet am introdus uh, niște marje temporare, dintre care una viza tocmai performanțele, linii de orientare, de asemenea, suntem în curs de a pregăti și o serie de uh, subiecte care nu fusese atinse în pachetele precedente, um, testare pentru vehicule hibride, um, păcură grea și așa mai departe, care nu pusese rătratate în uh, amănunt în pachetele precedente. În ceea ce privește conformitatea de service, Puteți vedea aici că ne vom baza pe, în ceea ce privește pe ce ne vom baza pentru evaluarea uh, vehiculelor, evident din punct de vedere al emisiilor. Avem uh, probe ce vin de la PEMS, de la SEMS, și autoritățile de, de din domeniu, ONG-urile și așa mai departe, oricine ne dispune de astfel de date. Trebuie să avem date credibile. Trebuie să vedem care este cea mai bună modalitate de a valida aceste informații. Apoi aceste date sunt publicate o dată pe an. Nu înseamnă că datele nu pot fi uh, folosite între timp, dar informațiile generale sunt publicate anual. Informații care uh, uh, folosesc la conformitate și uh, pentru a vedea care sunt dispozitivele de manipulare, informațiile folosite pentru ASI până la urmă pot fi folosite și pentru aceste dispozitive. Acest uh, diapozitiv pare foarte complicat, dar de fapt nu e chiar așa. Avem trei tipuri de autorități implicate. V-am spus deja că deci odată ce informația a fost validată, vedeți în dreapta sus, aceasta poate fi folosită fie de autoritățile de omologare de tip, care vor uh, testa anumite familii de mașini uh, în funcție de producător și apoi există și uh, cei care realizează aceste teste în mod independent și fel de eh, entități, ONG-uri, dar care trebuie să fie acreditate. Acest punct este foarte important. Pe baza informațiilor pe care le primesc de la noi, în cazul în care apare vreo suspiciune că un um, vehicul uh, nu se ridică la nivelul așteptărilor, atunci este inițiată o anchetă, iar producătorul trebuie să vină cu măsuri de reparare acestor probleme. și apoi trebuie să fie uh, pus la dispoziția noastră și nu doar a noastră un raport în privința acestor cazuri. Aceasta este abordarea pe care o sugerăm noi, însă nu este bătută în cuie deocamdată. Cu siguranță amănuntele vor mai fi uh, completate pe parcurs. În al doilea rând, uh, vrem să vedem care, ca, cât de adecvate sunt măsurile de evaluare Pe baza experienței noastre, noi considerăm că aceste metode nu sunt cele mai potrivite. Așadar, suntem în curs de a evalua o a treia metodă de evaluare a acestor date. Există mai multe posibilități a folosi informațiile în ceea ce privește emisiile brute, spre exemplu, dar încă o dată încă suntem în curs de evaluare a acestei metode. Ideea este de a ajunge la o metodă mai adecvată și mai clară, mai sigură decât cele două deja existente. Ați văzut că de acum vom deschide calea către testare și um, terților. Ori este nevoie de linii de orientare care să informeze pe toți din, acei, din acest domeniu uh, cum trebuie să fie făcute testele. Pentru că echipamentele PEMS, uh, acele echipamente de măsurare portabilă, pot fi folosite în fel și chip. Deci trebuie să existe o garanție cum că toate autoritățile de omologare de tip, toți producătorii și toate, toți terții folosesc cum trebuie aceste echipamente și fac testele la fel. <clears throat> Bănuiesc că, poate vă aduceți aminte că la începutul anului am uh, adoptat uh, Uh, liniile de orientare pentru PPI. Acestea vor deveni obligatorii, reguli obligatorii, și care nu vor mai face obiectul uh, uh unor informații secrete. Deci, Iată așadar un element important al acestui pachet. În fine, încă un element um, important al acestei uh, revizuiri, a marjei. Spuneam că există probleme legate de performanțele echipamentelor portabile PEMS, Așadar, acestea trebuie revizuite. Deci marja trebuie revizuită an de an. Vedem care sunt tipurile de incertitudini, pentru că nu e doar una singură, sunt mai multe. În vorba de măsurători în ceea ce privește concentrația de noxe și alte elemente care sunt determinate de o întreagă listă de factori. Ideea aici este să vedeți modul de, mă rog, detaliul în care coborâm în ceea ce privește utilizarea PEMS. Cu ajutorul uh, Centrului Comun de Cercetare, pregătim la începutul acestui, acestei luni un raport, raport pe baza căruia vom evalua modul în care va putea uh, evolua, de fapt, această marjă. Trebuie să ne asigurăm că parametrii pentru aceste echipamente vor fi uh, consolidați Deci uh, începem să evaluăm marja mult mai timpuriu decât înainte. Ca obiectiv pe termen lung, uh, trebuie să știți că ne dorim o standardizare a PEMS, aceste sisteme să aibă aceleași specificații tehnice și de utilizare, ori pentru a avea, și ne dorim să avem un astfel de standard cât mai repede cu putință, peste câțiva ani, nu foarte mulți. Avem uh, parametrii pentru PEMS deja în legislație. Iată, ajung la finele prezentării mele. Avem intenția de a trimite cel de-al patrulea uh, pachet la vot în Comitetul Tehnic undeva în uh, primăvară, în martie sau aprilie, deci prea mult timp la dispoziție nu mai avem. am vrea să votăm cel de-al patrulea pachet împreună cu uh, cel de-al doilea pachet LLTP cândva în decursul toamnei anului viitor. Vă stăm la dispoziție dacă aveți întrebări sau comentarii. Mulțumesc! Thank you very much. Now, colleagues would... Mulțumesc. Acum cine dorește să ia cuvântul? Yeah? Mr. Dance? Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Câteva întrebări în ceea ce privește factorul de conformitate, spune domnul Dans. Înțeleg că Centrul Comun de Cercetare a redus pragul care se așteaptă să varieze de la 20% la 10%, lucru care va avea repercursiuni și asupra factorului de conformitate, evident. spuneți că e vorba de o investiție anuală care urmează să se reducă pe măsură ce se îmbunătățește tehnologia. Poate ne puteți spune cât de repede putem ajunge la un factor de conformitate. Ar fi destul de util. O altă întrebare se referă la propunerea pentru vehiculele de familie care să fie verificate de autoritățile de conformitate. Am înțeles că în Statele Unite vorba de 30% din vehicule care sunt verificate de Agenția pentru Protecția Mediului în Statele Unite, în timp ce aici proporția e de 5%. Firește, 30% ar reprezenta un contingent mult mai reprezentativ. 5% nici măcar nu se apropie de pragul din state. Domnul Eichhout. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru actualizarea oferită referitor la cum stau lucrurile cu RD4. Am totuși câteva întrebări. În primul rând, mi se pare logic că odată ce am primit datele din partea autorităților, există o anumită validare a acestora. Întrebarea e cine va face această validare pentru că deja anticipez că există o serie de forțe care nu agrează datele din părți terțe. Deja lucrăm cu ce avem în acest sens și cred că și acest proces de validare va fi foarte important. V-ați cam pripit uh, când vine vorba de validarea și cred că e un aspect important. Înțeleg că e nevoie de testare, dar e nevoie ca această testare să-ți facă cu laboratoarele acreditate. Ne puteți spune câte laboratoare acreditate avem? E logic pe undeva să avem un laborator acreditat, însă vreau să știu la ce anume ne referim, pentru că în cele din urmă revenim la aceeași în ceea ce privește dispozitivele de invalidare, aș dori să aflu din partea dumneavoastră care e părerea. A fost foarte interesant uh, când ne-am ocupat de raportul referitor la scandalul diesel în cadrul comisiei emis și au existat anumite îndoieli referitor la orientări, mai ales în ceea ce privește flexibilitatea pe care au oferit-o, care mergea dincolo de factorul de conformitate. Deci există modificări în acest sens, pentru că mi se pare bine că ați impus un caracter obligatoriu mai strict, însă au existat critici referitoare la orientări, cum au fost publicate acestea în ianuarie. Ne puteți da mai multe informații referitoare la ce schimbări au fost aduse, pentru că ne spune doar uh, luna ianuarie, ridică întrebări. Acum, în ceea ce privește diferitele pachete 1, 2, 3. Cred că trebuie să ne gândim și la limitele impuse condusului. Există schimbări pentru că aceste condiții limită care au fost stabilite în pachetul 1 de condiții reale de conducere, nu putem spune că sunt neapărat extreme. Iar ultima întrebare, nu s-a amintit, dar se regăsește în uh, recomandările noastre. Spuneam că avem nevoie de uh, a face teste surpriză. Știu că mergem potriva însuși ADN-ului Europei care vrea să reglementeze totul, însă cel mai bine e să ai teste neașteptate. Pentru că atunci constructorul nu știe ce rezultate va obține la test, dar trebuie să efectueze aceste teste, pentru că, în fost și la urmă, anume, orice șofer, în fiecare zi, nu face altceva decât să supună mașina la un test uh, neanunțat. Mai există așadar uh, aceste teste, mai sunt ele prevăzute în noul pachet, pentru că n-am mai auzit nimic și cred că e o inițiativă care ar fi de un real folos. Mulțumesc! Gata? Ai terminat? Da, ai putea continua dacă dorești. Cine mai dorește să intervină? Foarte bine. Ne oprim aici. Vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările. Haideți să, întrebă, să începem cu întrebările din partea domnului Dans. Factorul de conformitate 1 dacă avem uh, vreo senzație în acest fel, dar n-aș spune că e vorba de senzații, pentru că e vorba de analiză de informații. Bineînțeles, noi facem revizuiri anual și trebuie să facem aceste evaluări anuale. Ce doream să vă spun? Trebuie să existe un punct de referință pentru uh, Uh, rezultatul uh, obținut în cadrul sistemelor de măsurare emisiilor, sistemelor portabile. Referința astăzi este de 50%, înseamnă că s-ar putea să scadă. Factorul de conformitate acum este de 15%. Dacă mă întrebați dacă într-o zi va, scade la, va scădea la 1, având în vedere situația actuală, probabil că nu, dar în timp se va îmbunătăți. Nu pot să vă spun în 2 ani sau 3 cum vor sta lucrurile, însă cu siguranță obiectivul este de a fi cât se poate de precis în, timp, în ceea ce privește rezultatele PEMS. În al doilea rând, în ceea ce privește acel 5% sau 30% contingentele, am extins uh, într-adevăr contingentul vehiculelor familiare, însă Um, care e procentajul care va fi testat pentru a fi credibil. Nu cred că putem compara 5% cu 30%, pentru că sistemul Statele Unite e altfel. Firește că trebuie să facem o anumită testare în vederea omologării. Cred că cu actuala procedură, cu, actuala, cu actualul regulament, uh, de omologare vom putea îmbunătăți procedura. Mai există un argument, și anume că 5% nu reprezintă doar 5%. Uh, e vorba de altfel și de o analiză de risc. Cum ajungem la selectarea familiilor? Autoritatea de omologare va aprecia care sunt acele familii uh, supuse mai degrabă unui risc. Și cred că există un anumit raționament știu că mai există un alt um, argument și anume că testarea este una foarte, este un proces foarte scump. Trebuie așadar să găsim un echilibru între rezultatul dorit și întregul proces de testare. Acum, în ceea ce privește întrebările din partea domnului Eichhout și procesul de validare, este o întrebare foarte bună și noi, la ora actuală, ne gândim, ne întrebăm cine ar fi cel mai în măsură pentru a evita abuzuri. Am luat în calcul posibilitatea unui forum uh, care face parte din procesul de omologare care putea ocupa acest rol. Grupurile de experți din cadrul autorităților de omologare am putea veni și cu a treia intens, instanță, însă trebuie să conștientizăm credibilitatea deciziilor uh, luate. Urmărim să găsim instrumentul cel mai adecvat. În ceea ce privește parametrii, cred că poate nu s-a înțeles din felul în care a fost formulat uh, diapozitivul. În primul rând, avem serviciile tehnice care pot face practic uh, sarcinile de omologare, iar în cadrul procedurii de omologare mm, va exista și o procedură tehnică instituționalizată de acreditare. Vorbim acum de un al treilea laborator, laborator independent care va fi acreditat. Procedura de acreditare e în curs. La ora actuală nu pot să vă spun cum se va face această acreditare. Procesul e în curs, însă pe măsură ce vom dobândi actualizări, vom putea să vă comunicăm informații ulterioare în ceea ce privește îndrumările. Ar fi trebuit să fiu mai precisă când uh, V-am spus că orientările vor intra în cel de-al patrulea pachet de emisii reale, pentru că acestea sunt alcătuite din două elemente. În primul rând, dispozitivele de invalidare, cum uh, gestionăm aceste dispozitive de invalidare și rezultatul anchetei, cât deci și observațiile strategiei uh, pentru emisii. Acestea vor fi integrate în text. De ce? Considerăm că partea referitoare la îndrumare trebuie să evolueze. Ar fi nedrept să avem abordare rigidă și să nu modificăm textul. E un document viu și luăm uh, notă de modificările care vor apărea în practică. Odată ce vom elabora orientările, vom încerca ca acestea să fie transpuse într-un mod care să reflecte în mai realist situația actuală. Condițiile limită. Nu le considerăm neapărat deosebit de flexibile, că, după cum am înțeles că ar fi dorința dumneavoastră. nu luăm în calcul la ora actuală o modificare a condițiilor limită. Acum, în ceea ce privește și legat de cea de-a doua întrebare, de testele inopinate și cum căutăm, cum descoperim aceste dispozitive de invalidare. Totul depinde așadar de condițiile limită când uh, căutăm dispozitivele de invalidare. Credem că acest prag de 5% este unul adecvat. Nu putem reglementa condiții excesive de conducere. Credem că pragul este stabilit în mod corespunzător. Cel puțin în cel de-al patrulea pachet nu vom, dori, nu vom uh, urmări să modificăm aceste condiții. De asemenea, important este cum încercăm să sondăm acele dispozitive de invalidare, cum le identificăm, acele teste inopinate. Pentru a vă explica în ceea ce privește conformitatea la service nu e vorba de anumite surprize, ci e vorba de conformitatea cu legislația. În uh, supravegherea pieței, însă, nu e vorba de depășirea limitelor, așa cum sunt prevăzute ele pentru conformitate. Credem așadar că suntem suficient de măsură pentru a căuta dispozitive de invalidare. Vom putea așadar să ne detașăm un pic uh, de anumite norme care astăzi au caracter obligatoriu. Am încercat să limităm cât se poate de mult abuzurile, dar firește nu rămâne neclintit pentru totdeauna. Credem însă că cu sistemul actual, cu omologarea și supravegherea de piață, oferim suficiente asigurări astfel încât vehiculele să se comporte așa cum uh, ne dorim să se comporte. Domnul Dans, dorăm doar să revin la factorul de conformitate. Știm că există o discrepanță între compo- componenta tehnologică. Ați spus că există o variație de 1.5 în uh, ceea ce privește sistemele PEMS. De ce trebuie să așteptăm până la revizuire pentru a reduce această variație? Nu ar trebui să avem o situație unde, într-adevăr, tehnologia ar trebui revizuită anual, e logic, însă factorul de conformitate în sine, dacă știm deja că tehnologia poate oferi rezultate mai bune, nu înțeleg de ce mai așteptăm. Doriți să răspundeți? Cu siguranță. Doresc să vă reamintesc, sunt doi factori de conformitate. Cel de care vorbeai, vorbați, 2,1, e un factor de conformitate. Cel pe care l-am discutat ori, în ceea ce privește valoarea redusă, e o marjă. Cel de-al doilea ține de PEMS, de echipament, de rezultatele pe care le dau PEMS. 2.1 e un rezultat, sau 2.1 e un rezultat uh, temporar. Va apărea în 2020-2021, în funcție de noile vehicule și ține de certitudine statistice care pot fi măsurate de PEMS. Vă aduceți aminte că în cel de-al doilea pachet am purtat această discuție când am stabilit factorul de conformitate. Primul, așadar, nu e legat deloc de PEMS, doar cel de-al doilea. În temeiul anexei 2, din pachetul uh, pentru emisiile în condiții reale, este prevăzut uh, cel 2,1 nu va mai exista din 2020 sau 2021. Până atunci, Vă mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii referitor la acest subiect și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Întrebări referitoare la informații alimentare furnizate consumatorilor. Avem un schimb de opinii referitor la legislația pentru siguranța alimentară cu Comisia. O salutăm pe doamna Alexandra Nicolacopulu de la DigiSante, dacă e aici, oricum, nu e aici, nu e încă aici. Poate să-mi spună cineva ceva? We So I guess we have to suspend for 10 minutes. Yeah. Well, we have to... Trebuie să așteptăm să apară comisia. Am uh, terminat cu 10 minute mai repede punctul anterior. Așteptăm 10 minute așadar până vine comisia. Până vine doamna Nicola Copolo. După care vom începe discuția.

Everyone, thank you. <laughs> um, so, dear colleagues, uh... Dragi colegi, după cum vă spuneam, avem următorul punct pe ordinea de zi. E vorba de întrebări ceea ce privește de furnizarea informațiilor alimentare către consumatori. Există mai multe întrebări care au fost uh, adresate le luăm în ordinea prevederilor uh, din regulament, le și grupăm în funcție de subiect. Voi da uh, cuvântul Comisiei pentru prezentare și apoi colegilor care doresc să pună întrebări sau să comenteze. Începem cu practici informaționale sau informative corecte. Dau cuvântul comisiei, vă rog. Bună ziua, doamnă um, această invitație de către comisia dumneavoastră pentru a putea să vă spunem care este situația actuală cu implementarea uh, Uh, regulamentului privind informația alimentară. El acoperă o serie întreagă de uh, informații și idei. Doamna Girling uh, se referă la practicile de informare cinstite sau corecte. Există anumite etichete pe piață, cum ar fi cea nu conține și așa mai departe, free from, uh, ce înseamnă aceste etichete și care este cadrul de reglementare aplicabil. În primul rând, trebuie să fie clar că informația privind absența anumitor ingrediente poate să fie furnizată de anumiți operatori pe bază voluntară. Ea trebuie să se uh, potrivească cu cerința de informație furnizată în mod voluntar, articolul 36 din regulament. Deci informația alimentară care este furnizată pe bază voluntară, dar ea nu trebuie să inducă în eroare clientul, să nu fie ambiguă, confuză și trebuie să se bazeze pe date științifice. Conform regulamentului avem articolul 7.1c, acolo spune că această informație ar fi Uh, ar induce în eroare dacă s-ar sugera că alimentul respectiv uh, posedă anumite anumite anumite, anumite uh, conține sau nu anumite ingrediente. De exemplu, avem eticheta uh, pentru uh, nu folosește, uh, care spune că nu uh, conține ulei de palmier, în condițiile în care sunt produse care n-au cum să conțină uleiul de palmier. Deci considerăm că regulile actuale oferă deja garanțiile necesare pentru protecția consumatorului față de aceste etichete incorrecte. Și atunci Comisia nu consideră că trebuie să mai există măsuri suplimentare în acest domeniu. Comentarii? Doamna Gerling. Mulțumesc foarte mult ca să reacționez. Nu știu dacă articolul 36 este atât de detaliat. și nu cred că se iau măsuri pe baza articolului 36, deși eu știu că sunt uh, o serie de produse care există pe piață și care ar putea contraveni acestui articol. Și mă întreb dacă n-ar trebui să fie niște linii orientative actualizate pentru statele membre în condițiile în care au cam proliferat în ultima vreme etichete, aș spune eu, care induc în eroare pentru a contracara deci această tendință. Atenționez Comisia, poate ar putea face ceva în acest sens să le atrag atenția statelor membre care ar putea să uh, invoce articolul 36. Răspuns? După cum am spus, există două prevederi pertinente în speță. Unul de la articolul 36 care conține criteriile generale. Ați spus pe bună dreptate că nu este o listă foarte precisă, pentru că e vorba mai mult de o evaluare de către autoritatea, autoritatea pune, punerea în aplicare ce este în regulă sau nu, ce este ambigus, ambigu sau nu, dar acest articol trebuie să fie citit, citit în uh, conjuncție cu articolul de asemenea citat de mine 71C, care spune că este uh, necinstit să uh, menționezi absența unui ingredient sau să subliniezi prezența sa în condițiile în care e vorba de situație în care sunt toate produsele. Dacă accentuezi absența unui uh, Uh, ingredient, dă da impresia clientului că acesta este un produs special. Deci este ceva care induce în eroare. Deci avem aici un criteriu clar uh, care poate fi astfel aplicat de către autoritățile de control în general vorbind și dincolo de acest exemplu pe care l-am dat, uh, conține sau nu conține, etc., este adevărat că articolul 36, da, are un caracter general. Nu ne-au cerut statele membre să le dăm uh, îndrumări specifice în acest sens și pot să spun că practica, practica până acum este următoarea. Dacă sunt probleme, statele membre uh, vorbesc despre asta fie în comite, comi, comisiile permanente, fie în alte foruri, iar statele membre discută cu Comisia ca să vadă ce este și ce nu este practică care îi duce în eroare. Însă nu dorim ca să uh, oferim îndrumări specifice pe articolul 36. Vă mulțumesc! Trecem la următorul subiect, și anume fontul folosit pentru redactarea etichetelor. Comisia, mulțumesc foarte mult! E vorba de un subiect care a fost despătut uh, pe larg. E vorba de eligibilitatea etichetelor alimentare. Uh, atunci când am discutat și adoptat regulamentul. După multe discuții așadar, s-a hotărât așa că informațiile acestea trebuie să fie lizibile, asta este clar. Și ce înseamnă lizibilitatea? Mai mulți factori aici. Fontul, spațiul ă, sau dimensiunile etichetei, dar și informațiile conținute, cum ar fi informațiile obligatoriu, și s-a și fixat uh, un font minim cu o anumită flexibilitate pentru pachetele mai mici. Asta nu înseamnă că neapărat toate etichetele sunt foarte lizibile, mai ales pentru pachetele și ambalajele mai mici, mai ales că mulți operatori trebuie să pună versiuni uh, în diferite limbi străine pe pachete. Și atunci, la comisie, putem să ne gândim uh, ca în loc de etichete să existe alte posibilități de furnizare de informații legate de aceste alimente ambalate. Conform cadrului de aplicare actual, putem să spunem că informațiile alimentare obligatorii trebuie să apară direct pe ambalaj sau pe o etichetă aplicată pachetului sau ambalajului respectiv, adică orice alte etichete alternative nu pot să se conformeze actualmente cu regulamentul actual. Ele pot să fie doar ceva suplimentar față de etichetă. Nu știm dacă trebuie să schimbăm această regulă pentru a permite un alt mod de prezentare a informației? Depinde. Rămâne de văzut. Vreau să vă reamintesc că regulamentul dă această posibilitate astfel încât să se poată folosi eh, moduri alternative de informare și asta în doi pași, adică Odată, Comisia trebuie să hotărească prin act delegat care ar fi criteriile pentru a face acest lucru și apoi act de punere în aplicare. E posibil așadar, dar asta ar însemna o modificare a regulilor actuale, dar conform acestora nu se poate preconiza așa ceva. De fapt, nu este permis. Mulțumesc foarte mult! Domnul Tolici, doriți să reacționați? Domnul Toleci a pus întrebarea, de aceea mă adresez lui în primul rând. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă vorbi în limba croată. Da, am adresat întrebările, nu am nimic de adăugat Poate trebuie informații în plus când vine vorba de caracterul lizibil al etichetelor. Așa cum s-a spus, posibilitățile există, adică să fie informații suplimentare față de tot ce trebuie să conțină în mod obligatoriu o etichetă. Adică informații suplimentare pentru clienți, detaliind uh, conținutul, proveniența, etc. Mulțumesc! Mm. Mulțumesc. Doresc să mă refer la un subiect care apare mai uh, la sfârșit, dar care ține de subiect, și anume, regulamentul prevede ca Comisia să vină cu îndrumări clare referitoare la criterii ulterioare privind lezibilitatea, criterii obligatorii, fără niciun termen limită, nu există un termen prevăzut în lege. Aș dori să știu din partea Comisiei dacă e gata să introducă criterii ulterioare obligatorii privind lezibilitatea acestor informații alimentare pe ambalaje. E vorba de tipul de scriere, dimensiunea literilor, distanța între rânduri, multe criterii care cu siguranță și aduc contribuție la lezibilitate și aș dori să informez pe colegi sau să le reamintesc cine a auzit deja în mandatul trecut despre toate acestea, lezibilitatea nu poate fi definită Iată de ce trebuie să stabilim criterii punctuale la momentul respectiv. Ne-am putut pune de acord la trilog doar asupra dimensiunii literelor, iar Comisia a spus că va veni cu ulterioare propuneri privind criterii pentru le lezibilitate. Mulțumesc! Da, Comisia. Într-adevăr, doamna Zomer a pus și o întrebare mai generală legată de monitorizarea respectării diferitelor obligații de către comisie, dar asta este un subiect aparte. Aș spune că nu avem aici o dată limită fixată, Comisia nu și-a propus uh, să adopte astfel de măsuri până la o anumită dată limită privind lizibilitatea, așadar, și într-adevăr, uh, acest caracter lizibil nu depinde numai de dimensiunile literelor sau de fontul folosit și discuția cu Parlamentul European a, a, a circulat și o uh, definiție a lizibilității. Bun, în urma discuțiilor menținem ideea dimensiunilor fontului plus o definiție a lizibilității care, să conțină și, care conține și alți factori. Adică, în practică, chiar dacă o etichetă alimentară se conformează când vine vorba de font, nu înseamnă neapărat că este și lizibilă, pentru că inspectorul alimentar trebuie să ia în calcul și alte criterii. De pildă, dacă ai o etichetă care respectă dimensiunile minime ale fontului, dar nu ai contrast suficient între text și fondul paginii sau al textului, atunci s-ar putea să nu ai lizibilitate. Asta poate să hotărească autoritatea respectivă. Bun, nu am uh, vrut să reglementăm uh, spațiul între litere, nici spațiul între rânduri. N-am mers atât de departe. Însă noi considerăm că există mijloace prin care ne putem asigura că uh, etichetele și operatorii care le produc uh, sunt, uh, bineînțeles, uh, lizibile și există și sancțiuni pentru cei care nu fac acest lucru. De asemenea, noi considerăm că ar fi logic să se evalueze modul în care regulile actuale uh, permit lizibilitatea și eventual urmat de măsuri suplimentare în viitor. Deci să vedem cum merge regulamentul, cum sta lucrurile în practică și apoi să evaluăm. Într-adevăr, putem face acest lucru, dar nu există o prioritate în acest sens. Bun, al treilea subiect, lista ingredientelor nanomateriale și controlul uh, legat de cerința referitoare la nanomateriale. În primul rând, dau cuvântul Comisiei pentru aceste trei întrebări. Mulțumesc foarte mult! Toate cele trei întrebări se referă la auditurile care au fost efectuate în Franța, Grecia, Italia, Portugalia și Grecia în 2017 referitor la etichetarea alimentelor. Așadar, este adevărat că raportul care se referă la vizita de audit din Franța conține și rezultate care vizează etichetarea nanomaterialelor. Celelalte trei rapoarte de vizită de țară nu conțin astfel de informații referitoare la nano-ingrediente. Trebuie să spun că aceste misiuni de audit uh, au fost uh, efectuate având, uh, în primul rând, niște obiective generale, control, inspecție a conformității uh, respectării regulamentului, însă, de fapt, vizita a fost mult mai amplă ca și obiectiv. Noi, deci Comisia, Autoritatea de Control din partea UE, ne-am concentrat pe o serie de aspecte specifice din regulament, de pildă alergenii, data limită de pe produs, precum și informații nutriționale, țara de origine și așa mai departe. faptul că au apărut informații privind nanoingredientele în raportul francez uh, provine dintr-o inițiativă personală, pentru că Franța a ridicat acest subiect în contextul unui proiect care a fost desfășurat acolo, în Franța, așadar. Noi avem intenția să efectuăm noi vizite de audit prevăzute pentru anul viitor, tot așa în patru state membre, și iată, vom avea probabil posibilitatea, noi, Comisia, dacă este cazul, să ne concentrăm pe anumite prevederi specifice din regulament și am putea, da, să punem acord, accentul, pardon, pe etichetarea ingredientelor. Foarte bine. Întrebări? Vă mulțumesc. Trecem la următorul uh, subiect, uh, țara de origine și așa mai departe. Și aici sunt mai multe întrebări, mai bine zis patru întrebări. În primul rând, vă rog să comentați și apoi vom vedea colegii. Ok. Thank you very much. Vă mulțumesc. Avem două întrebări din partea Zomă, doamnei Zomer și a domnului Paolucci în ceea ce privește situația actului de punere în aplicare, în ceea ce privește etichetarea voluntară a originii, de origine, și domnul Paolucci vorbește despre legarea acest, adoptării acestei regula, acestui regulament de măsurile naționale în ceea ce privește etichetarea în privința originii. Comisia la ora actuală finalizează la activitatea la nivel intern. Discuțiile au fost uh, îndelungi, atât la nivelul Comisiei, cât și cu statele membre și precum și uh, consultările cu toate serviciile Comisiei implicate. Credem că am ajuns la un acord cu alte cuvinte, în curând va apărea un proiect de text care va fi publicat în ceea ce privește pe portalul pentru mai bună reglementare, în ceea ce privește feedback-ul. Deci este următorul, uh, următoarea etapă în conformitate cu regulile legate de o mai bună reglementare. Uh, trimitem OMC-ului și apoi statelor membre în uh, Comitetul Permanent acest text, uh, sperând în a obține un vot prin majoritate calificată. Conform planurilor noastre și date fiind toate etapele procedurii, sperăm ca um, regulamentul să fie adoptat în prima jumătate a anului 2018, prin majoritate, dacă se ajunge la majoritate calificată. În ceea ce privește etichetarea, poate ar fi mai bine să iau întrebările în ordine. Domnul Caputo și doamna Iatenmachi au întrebat în privința rezoluției Parlamentului European adoptată în 2016, prin care se cerea uh, prelungirea uh, etichetării obligatorii și la alte produse în ceea ce privește originea. Care este follow-up-ul comisiei la această rezoluție? Ei bine, vă reamintesc activitatea comisiei de până acum în domeniul etichetării de origine. Am adoptat mai multe rapoarte la cererea în conformitate cu regulamentul în ceea ce privește lizibilitatea, um, țara de origine, locul de proveniență, uh, ingredientele de carne și uh, lapte, ingredientele care au mai mult de 50% alimente. Vorba de obligațiile juridice implicate prin um, actul de punere în aplicare. Toate cele trei rapoarte indică că etichetarea obligatorie a originii pentru mai multe produse are de-a face, duce de fapt, la apariția unor efecte ample care pot provoca birocrație și împiedici în calea concurenței și a comerțului. Comisia, așa cum a reiterat, spune că preferă o etichetare voluntară în privința originii, pentru că așa consumatorii vor putea să folosească produsul în funcție de origine, dar fără a pune în pericol competitivitatea. Mai multe state membre, printre care Franța, Italia, Lituania, Finlanda, Grecia, Portugalia și Spania, au adoptat deja și pun în aplicare la ora actuală proiecte experimentale la nivel național și au uh, introdus uh, etichete obligatoriu pentru produsele pe bază de carne și lapte, și vor, uh, până la finele perioadei de testare, vor trimite comisiei uh, un raport în privința funcționării și impactului acestor uh, măsuri pe piața internă. Deci ideea este ca cu ajutorul acestor date să completăm rapoartele comisiei precum și ca urmare a auditurilor pe care le organizăm în statele membre și să vedem dacă e nevoie să mai schimbăm lucrurile în ceea ce privește politicile din acest domeniu. Mai era o întrebare în privința etichetării de origine, o întrebare tehnică a doamnei Tolița. E vorba despre indicarea uh, țării de origine pentru substanțele omogene obținute ca urmare a amestecării a două sau mai multe produse identice de origini diferite. Practic vrem să clarificăm următoarele lucruri. În baza regulamentului trebuie să fie furnizate informații Uh, în cazul în care lipsa acestora ar induce consumatorul în eroare în privința originii și acest lucru se aplică și alimentelor omogene și celor heterogene. Regulamentul privind informațiile în privința alimentelor dispune acum ca țara de origine a alimentului să fie determinată în conformitate cu, cu regulile din codul VAMAL. Cu alte cuvinte, producția dacă producția unui aliment implică mai multe țări, atunci ultima, locul ultimei prelucrări substanțiale este cel care este uh, locul de origine, țara de origine. În baza dispozițiilor din codul VAMAL, Comisia vrea să evalueze care este deci această ultimă țară care prelucrează în mod substanțial alimentul respectiv. Dacă informațiile în privința țării de origine sunt puse la dispoziție în, în conformitate cu criteriile și dacă acestea induc în eroare, atunci aceste cazuri sunt evaluate fiecare în parte și se iau în calcul toate fazele de producție, La unele alimente, precum uleiul de, uleiul de măsline sau mierea, uh, fac obiectul unor, uh, legisla, unor acte legislative speciale în ceea ce privește țara de origine. Mai ales pentru uleiul de măsline. Dacă sunt mai multe țări implicate, atunci indicația mă rog, e o marjă de flexibilitate, se poate spune că e UE sau trebuie uh, înscrise toate țările. La fel sau lucrurile și pentru miere, pentru că și la miere avem o marjă de flexibilitate, dacă nu e implicată o singură țară în, producere, în producție. Deci ori scrii UE pe um, etichetă, ori ne UE. Dacă amesteci uh, miere grecească cu miere italienească și dacă uh, mierea de origine elenă e în proporție de 70%, și uh, distribuitorul hotărăște să ignore total uh, uh, originea italienească, acest lucru poate fi trecut cu vederea. Deci, marja de flexibilitate este oferită prin legislație. Deci, lucrurile sunt destul de clare. Comisia nu are intenția să adopte vreo măsură suplimentară. Considerăm că regulile actuale răspund întru totul uh, preocupărilor cărora le-a dat glas Parlamentul European. Mulțumesc. Vrea cineva să formulez observații? Nu? Atunci vă mulțumesc pentru răspunsurile aduse. Trecem la uh, informații voluntare în domeniul alimentelor. Avem și aici câteva întrebări. Puteți începe dacă doriți. Vă mulțumesc întrebare din partea doamnei Zomor, domnului Paulucci și domnului Zales. În privința situației raportului pe care Comisia trebuie să-l adopte până la sfârșitul lui 2017 în ceea ce privește formele suplimentare de exprimare și informațiile nutriționale. Întâi și întâi trebuie să clarific dacă comisia va examina scorul nutrițional, mm, regimul francez și așa mai departe. Vreau să fie un lucru clar. În situația actuală, singurele regimuri adoptate și funcționale pe piață care îndeplinesc criteriile, mă rog, nu îndeplinesc, dar s-ar putea califica drept uh, forme adiționale de exprimare în ceea ce privește declarația nutrițională, în baza articolului 25. E vorba de semafoarele din, state, din uh, Regatul Unit și regimul uh, GDA. Acestea sunt forme adiționale de exprimare pentru declarația nutrițională. E vorba despre doza zilnică recomandată. Uh, regimul francez, acel Nutri-Score, scora, scorul uh, elementelor nutriționale, uh, pe care Comisia nu-l consideră drept a se încadra la articolul 35. Uh, și apoi mai este un regim discutat actualmente la nivelul a șase companii multinaționale, dar care deocamdată nu a fost adoptată. Pe piață există și alte regimuri care au același obiectiv și anume de a oferi etichete uh, informații accesibile, lizibile în ceea ce privește valoarea nutrițională a produselor și pro, profilul, să spun, cu toate că n-ar trebui să folosesc această sintagmă. În uh, țările nordice există uh, un regim uh, denumit keyhole dar nu se încadrează nici acesta la articolul 35. Comisia, în urma discuțiilor, a hotărât că pentru a se ajunge la o raportare uh, completă pe baza unei analize de pline, atunci uh, domeniul de aplicare al acestor uh, rapoarte ar trebui să meargă dincolo de cele două regimuri deja existente pe piață în baza articolului 35. Deci ar trebui să vedem ce se întâmplă și cu um, regimul francez și cu cel scandinav. În ceea ce privește semaforul britanic, Știți că există o procedură de încălcare la adresa Regatului Unit ca urmare a mai multor reclamații. E vorba de o procedură în curs. Cu alte cuvinte, Comisia cu greu, atâta timp cât uh, e în curs această procedură de încălcare, ar putea să raporteze elemente în privința impactului acestui regim, efectelor acestui regim. Așadar, Comisia a hotărât să-și amâne publicarea acestui raport pentru finele anului 2018. Sperăm ca până atunci să dispunem de mai multe informații în privința efectelor regimurilor actuale. De asemenea, Comisia a cerut Centrului Comun de Cercetare să realizeze o revizuire a studiilor din domeniu în ceea ce privește Um, beneficiile acestor um, informații care să apară pe uh, partea cea mai vizibilă a ambalajului. Și aceste elemente vor fi uh, preluate și în raportul nostru. Acum are loc o evaluare uh, refit și cu siguranță vom obține și prin intermediul acestui studiu o serie de informații foarte interesante în această privință. Noi am lansat uh, activitățile pregătitoare, însă deocamdată e mult prea devreme pentru a vă putea spune care ar putea fi concluziile acestui raport. Doar când vom ajunge la finele acestei activități vom putea spune dacă e nevoie de armonizare în privința criteriilor la nivel european sau nu. Apoi, cred că mai exista și o întrebare despre articolul 36, alinea 3. Dacă nu mă înșel. Ba, mă înșel, alinea 4 care cere Comisiei să adopte acte delegate pentru alte informații. Deci, la 36.3 din regulamentul privind informațiile alimentare, se cere să se adopte acte delegate pentru armonizarea dispozițiilor în ceea ce privește mm, principiul precauției pentru alimentele pentru vegetariani și vegani, și pentru uh, grupuri specifice uh, de populație. Întrebarea era dacă are de gând Comisia să adopte și alte, alte delegate pentru a um, armoniza criteriile pentru alte informații de natură voluntară. Ei bine, nu avem această intenție. Asta nu înseamnă că dacă apare cumva nevoia, nu o vom face dar deocamdată noi nu am identificat vreo nevoie în acest sens, și anume să se adopte noi teme pentru informațiile voluntare în baza articolul 36 alineat 3. Și cu asta am terminat. Vă mulțumesc. Observații? Doamna Zomăr are cuvântul. Ich bin uh, sehr erstaunt sunt deosebit de uimită că Comisia nu consideră că există tot mai multe sisteme naționale de etichetare care dăunează pieței interne. Sectorul alimentelor este alcătuit de aproape 99% din IMM-uri. Cum ar trebui ca aceste IMM-uri să aibă certitudine juridică pentru a putea exporta în alte state ale Uniunii, dacă Comisia spune, bine, acest sistem național ca cel din Franța, oricum nici măcar nu se încadrează la articolul 35, iată de ce e permisibil. Dar de fapt e un sistem de constrângere națională. Nimeni nu înțelege acest lucru. Nu știu de ce nu intervin mai multe DG-uri, pentru că are de suferit piața internă. Este important să unificăm datele obligatorii care se prezintă pe etichetele produselor pentru ca piața internă să funcționeze mai bine. Aș dori să știu înainte de toate dacă Comisia a analizat fundamentul științific al acestor sisteme naționale de etichetare. Sau dacă pur și simplu comisia a spus nu e articolul 35, nu se încadrează aici, atât de ce nu trebuie să analizăm fundamentul științific. Atunci comisia ar putea permite sisteme arbitrare. Pur și simplu să punem o ștampilă pe un ambalaj și să spunem că înseamnă ceva, însă nu e informație relevantă pentru consumator, cel puțin nu uh, e ceea ce noi ne doream atunci când am adoptat acest regulament. Domnul uh, Nicola Copulus. Doamna Nicola Copulus. Mulțumesc, aș dori să precizez că comisia ar fi făcut o evaluare referitor uh, la cât de proporțională este măsura, dacă are un impact pe piața internă, chiar dacă intră la articolul 35 sau dacă intră la articolul 36 pentru că chiar dacă se încătrează la articolul 36, măsura a fost notificată, a fost notificată conform uh, cu procedura de notificare directiva privind standardele tehnice. Și alte servicii ale Comisiei sunt implicate, mai ales uh, DigiGrow au fost uh, în rol fruntaș. Ei au fost cei care au condus evaluarea și alte servicii, inclusiv serviciul juridic. Acum, articolul 35 spune că regulamentul oferă posibilitatea, principiul în sine, ca un stat membru să adopte o schemă națională. Există, chiar dacă intră la articolul 35. Se spune că statul membru poate adopta o anumită schemă, după care avem diferitele criterii. Nu trebuie să discrimineze, nu trebuie să aibă un impact asupra liberei circulații a bunurilor. E adevărat. De asemenea că Comisia nu a analizat criteriile care sunt uh, prezentate la articolul 35, pentru că din punct de vedere juridic am făcut o evaluare în afara articolului 35. Cu toate acestea am, ne-am uitat dacă măsura este necesară, este proporțională și pentru a analiza caracterul proporțional am analizat alte măsuri, dacă alte măsuri ar fi necesare pentru a atinge acest obiectiv. Și am analizat de asemenea temeiul științific, iar Franța a furnizat mult uh, multe, do- multe date referitoare la temeiul științific, multe studii arătând că e o măsură care funcționează, iar felul în care au decis și stabilit diferitele criterii referitor la calificările din acel scor nutrițional, ne-au convins. Franța are de asemenea o comisie organizată Are un grup de experți la care participă mai multe entități, profesori, mai mulți actori implicați, iar comisia a luat parte de mai multe ori, de două, trei ori am uh, participat drept observatori și am făcut observații. Trebuie să vă mărturisesc că principal, prim, primul proiect a fost propus de Franța, cerând modificări pentru a ne asigura că măsurile nu vor adopta un caracter obligatoriu, că vor rămâne voluntare că nu vor fi impuse operatorilor din sectorul alimentar. Am cerut de asemenea Franței să elimine acele dispoziții referitor la sancțiuni pentru operatorii din sectorul alimentar pentru a ne asigura că mediul de afaceri poate alege în mod liber această schemă și nu sunt obligați să o aleagă. Foarte bine. Doamna Zomer. Mai am o întrebare referitoare la acele produse vegetariane și vegane. Dacă am înțeles bine din ce spunea Comisia, aici nu consideră că e necesară nicio măsură. Comisia nu consideră că aceste produse alimentare ar trebui definite pentru a ne asigura că consumatorii care achiziționează produsele etichetate ca atare achiziționează într-adevăr produse vegetariene sau vegane. E nevoie de o definiție așadar. Ok. Foarte bine. Într-adevăr, aș dori să precizez că în răspunsul meu nu m-am referit la întrebarea specifică referitoare la produsele alimentare vegetariane și vegane. Spuneam că Comisia nu e de părere că trebuie să se adauge la lista articolului 36.3 alte subiecte. Acum uh, trebuie să luăm, uh, să adoptăm norme referitoare la alergeni, referitoare la produsele vegane și norme referitoare la introducerea unor referințe adresate anumitor grupuri ale populației. Nu credem că trebuie să adăugăm mai multe precizări. Dacă doamna președinte îmi permite, pentru că uh, primit o întrebare specifică aici uh, din partea domnului Turmes. Mm, după cum spuneam, există într-adevăr o obligație juridică, e clar. Nu există un termen limită în acest sens. Comisia și-a concentrat tot efortul asupra acelor uh, măsuri considerate uh, prioritare avem acum multe constrângeri uh, ce țin de resurse și care nu ne permit uh, să adoptăm aceste măsuri. Care e situația juridică la ora actuală? Etichete voluntare referitoare la acele alimentații vegane sau vegetariene trebuie să respecte criteriile generale, care poate nu sunt suficient de bine precizate. Există cu toate acestea obligația, cerința ca informația pentru vegani trebuie să fie clară, să nu fie ambiguă și să nu inducă în eroare consumatorul. Recent, a existat uh, jurisprudență din partea CEJ numită um, Tofu Town, orașul Tofu, referitor la acele formule folosită pentru produsele lactate. Dacă se putea folosi, de pildă, lapte um, bazat pe plantă sau soia nu e singura problemă, există și alte probleme pe care le primim uh, din partea sectorului în ceea ce privește folosirea termenului de vegan. Însă, acest uh, caz, această jurisprudență, oferă îndrumări statelor membre pentru a putea vedea dacă folosirea termenului vegetarian este, se face pentru a induce în eroare consumatorul sau nu. Există totuși o nevoie, o cerere de a adopta norme specifice pentru vegetariani. Iar uh, dacă situația se va îmbunătăți în ceea ce privește resursele, atunci uh, Comisia va trebui să-și respecte obligațiile juridice. Da, excelent. Mulțumim. Mai avem doar două întrebări referitoare la scutirile prevăzute în regulament. Vă rog. Este o scutire, o întrebare care vine din partea doamnei Susan Mayer. O scutire aplicată etichetării băuturilor alcoolice privind declarația referitoare la ingrediente și la um, valoarea nutrițională. Comisia este întrebată ce urmărește, ce va face. În martie 2018, odată ce vom primi raportul din partea sectorului industrial pentru o soluție de reglementare. Am portat o discuție foarte utilă în cadrul unui eveniment organizat de doamna Zomer, în urmă cu câteva săptămâni, cu toți reprezentanții sectoarelor vizate, unde am discutat despre multe întrebări. Am văzut și impresia noastră până acum este că sectorul funcționează, sectorul încearcă să găsească o soluție, o soluție încearcă să vină cu propuneri, deși există dificultăți și multe întrebări. Există anumite specificități care credem noi că pot fi abordate în contextul legislației actuale. Ce vom face? Pentru că Comisia, în raportul său, anunță o intenție clară că dacă nu ni se pare că soluția va să fie mulțumitoare, vom face un studiu de impact. E un fel, e un mod de a încuraja sectorul să vină cu o soluție mulțumitoare. Ideea e să evităm regulile cu caracter obligatoriu. Vom încerca să vedem care sunt propunerile din partea sectorului există anumite elemente care joacă un rol și anume care este angajamentul operatorilor din sectorul alimentar care și-au luat angajamentul față de această abordare. Ideea e să dobândim un angajament din partea întregului sector. Cu siguranță suntem dispuși să discutăm această propunere cu sectorul și cu toți actorii implicați. Sectorul vine cu o propunere pe 1 martie. Comisia nu va anunța de îndată dacă e mulțumită sau nu. E nevoie de eforturi ulterioare într-un mod cât se poate de transparent care se vor desfășura cu toți actorii implicați. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Nu există întrebări, înțeleg? Doriți o întrebare suplimentară? Haideți atunci să încheiem norme referitoare la o serie uh, de probleme care nu au un cadru temporal. Mulțumesc foarte mult. E o întrebare generală care reamintește Comisiei de obligațiile sale juridice. Se referă la toate chestiunile diferite, mai ales obligația Comisiei de a adopta norme referitor la dimensiunea porților, criteriile pentru eligibilitate, definiția a vegetarian și valoarea de referință pentru anumite grupuri de consumatori. În, ca observație generală, am să reiau ce spuneam, și anume că suntem conștienți de obligațiile noastre juridice, nu le punem la îndoială, uh, Facem însă tot ce ne stă în putință pentru a aborda prioritățile. Și am să vă repet, există constrângeri în ceea ce privește resursele, volumul de muncă considerabil, rezultat al unor evoluții neașteptate, de pildă modificările naționale referitor la origine și etichetare, care presupune că 2-3 oameni să se ocupe non-stop de acest subiect. Presupun multe discuții juridice și la nivel politic. Acum, cred că am răspuns în ceea ce privește vegetarianii și eligibilitatea, acum în ceea ce privește dimensiunea porțiilor ce am spus și am discutat deja cu sectorul care a încercat uh, în anumite situații să definească porțiuni, porțile. Noi am încurajat industria și credem că ar fi cazul ca industria să facă ceva la adresa definiției dimensiunii porții, porților pentru a putea crea în acest fel o valoare de referință pentru activitatea viitoare a Comisiei în acest sector. E o sarcină dificilă pentru Comisie. Orice expertiză și informații din partea industriei sunt de salutat. Acum, în ceea ce privește valorile pentru anumite grupuri specifice, precum copiii, Vă reamintesc aici că există o obligație pentru ca operatorii din sectorul alimentar să folosească, grupuri, să folosească valori de referință pentru anumite grupuri de populație, dacă acestea sunt furnizate pe, în legislația națională sau dacă normele naționale permit acest lucru. De ce? Pentru că avem nevoie de un temei științific, iar EFSA nu și-a finalizat încă uh, avizul referitor la uh, dozele recomandate de micronutrienți pentru toate categoriile de populație. Așadar, înainte de stabilirea unor valori pentru anumite categorii, Comisia trebuie să actualizeze valorile de referință pentru populația generală, care se regăsește în regulamentul privind informațiile alimentare, și valorile generale pentru sugari și copii. Regulamentul 609 din 2015 hrană pentru anumite categorii speciale. Iată cum vom proceda. Odată ce efortul științific a fost finalizat, vom continua, însă în mod progresiv și după ce am finalizat valorile de referință pentru toată populația. Ok. Madame Zoma? Doamna Zoma. Mulțumesc. Mai am o întrebare în ceea ce privește dimensiunea porțiilor. Comisia știe că am întrebat tot timpul de ce Comisia ă, se ocupă de normele, de, de prevederile pentru dimensiunea porților. De mai multe ori, în, repet, în anul trecuți, mi s-a spus că nu se va ocupa Comisia de acest lucru pentru că nu există o obligație, un caracter temporal obligatoriu. Practic, reacția a fost că nu ne vom ocupa pentru că nu dorim. Și doresc să vă reamintesc, acest regulament a intrat în vigoare deja de șase ani, a intrat în vigoare în noiembrie 2011. Iar acum ne confruntăm cu situația că șase din cele mai mari întreprinderi alimentare au un sistem sau doresc să introducă un sistem suplimentar de etichetare pe baza dimensiunii porțiilor sistem pe care l-au creat ele însele. Mă întreb dacă am ajuns deja în această situație. Și nu are nimic de a face cu faptul că industria se gândește în general la cum poate stabili dimensiunea porților pentru a se regăsi în regulamentul nostru. Dacă zic, am ajuns deja că șase din jucătorii globali din sectorul alimentar s-au gândit la o porție, la o dimensiune a porților, înseamnă că poate iau în calcul uh, dimensiunea ale porțiilor care nu sunt realiste și dorim să evităm acest lucru. Iată de ce este important ca Comisia să stabilească această dimensiune a porților. Am ajuns. Nu. Uh, și cred că ar trebui să fie o prioritate pentru Comisie să stabilească cât se poate de repede dimensiunea porților. Știu că e multă muncă și știu că Comisia poate nu are suficiente resurse umane, dar e nevoie să intervină. Nu înțeleg de ce s-a trecut cu vederea atât de mult timp, pornind de la premisa că industria oricum face acest lucru. Oare Comisia nu crede că industria folosește aceste lacune din legislație în propriul scop? Face abuz de ele așadar. Thank you. Uh, you want to react? Mulțumesc. Reacții? Doamna Kadenbach, aveți întrebări? Întrebarea mea merge într-o altă direcție. În ultima perioadă ne-am, am discutat două probleme, și anume rețete și modificarea rețetelor și o etichetare sau nu cu caracter obligatoriu pe piața internă există produse care, din punct de vedere vizual, au aceleași componente, însă, la o privire mai de aproape, au alte ingrediente, lucru care se traduce și în alte valori nutriționale, însă nu sunt imediat uh, identificabile de către consumator. Având în vedere diferențele care există de la stat la stat sau de la regiune la regiune, se folosesc rețete diferite. Există aici posibilitatea ca consumator, fără a citi pe fiecare pachet eticheta, ingredientele, să-mi dau seama dacă e vorba de o producție pentru o anumită piață. Eu, în calitate de austriacă, spun piața austriacă sau pentru piața maghiară, eu știu. O a doua întrebare merge într-o direcție asemănătoare de când s-a pus capăt cotei zahărului, există teama ca sfecla de zahăr să meargă înspre produsele folosite cu izoglucoză, produsele cătuite cu, sau care au ca ingredient izoglucoză. Cum îmi dau seama eu, ca și consumator, pe viitor, că un produs ar putea conține izoglucoză. Cum pot citi pe etichetă? Există o sarcină, o obligație de a comunica acest lucru pe etichetă sau nu? Dacă anumite părți ale rețetei sunt mult prea lungi sau care îngreunează lectura sau care nu sunt suficiente pentru ca omul să-și dea seama ce anume cumpără, ar trebui să existe un indicator care să arată că e o rețetă nouă, modificată. When you're ready. Mulțumesc, vă rog. Mi-e teamă că nu, nu există o astfel de obligație în cadrul regulilor actuale, aceea de a arăta că s-a schimbat rețeta și informația este cea disponibilă cu lista ingredientelor. Să cerem operatorilor agroalimentari să avertizeze consumatorii cum că e vorba de o nouă rețetă ar însemna să avem noi reguli și noi prevederi legislative. S-a mai întâmplat, s-a mai întâmplat uh, pe bază voluntară, mai ales când vine vorba de produse alergene și sunt lucruri care au fost discutate și cu pacienții, uh, deci care, cei care suferă de alergii, care solicită acest lucru. Deci este o nouă tematică care poate fi uh, preconizată mm, în cadrul evaluării noilor reguli și poate eventual ar fi nevoie de un nou cadru legislativ aici, dar regulile actuale nu prevăd așa ceva. Vă mulțumesc foarte mult! Cu asta am terminat, dar vreau să mai spuneți ceva? Nu am primit un răspuns, aș dori să văd, să aud o confirmare din partea Comisiei că, într-adevăr, nu e considerată o prioritate dimensiunea porțiilor, stabilirea acesteia, din cauza faptului că șase din cele mai mari întreprinderi alimentare doresc să introducă propriile dimensiuni de porții cu un sistem suplimentar de etichetare. Doresc să știu dacă Comisia nu e de părere că e o inducere în eroare a consumatorului și doresc să știu din partea Comisiei nu că ar fi în partea articolului, împotriva articolului 7, ci doresc o poziție clară din partea Comisiei, deci aceasta consideră că stabilirea clară a unor dimensiuni ale porților nu e importantă și de ce Comisia nu se ocupă, după cum ne-a asigurat în repetate rânduri că nu dorește să se ocupe nici, la nici măcar șase ani după ce a intrat în vigoare regulamentul. Oh, da, Trebuie să răspundeți. Da, da, mă pregătem. Nu, nu vreau să fim în dezacord. Da, există noi tendințe pe piață, într-adevăr, și avem această nouă inițiativă, dar uh, nu știm unde se va merge, până unde se va merge, la ce se va obține. Uh, Până la urmă, schema respectivă încă este în discuție și nu se garantează că va fi adoptată ca atare. Știu că sectorul agroalimentar a integrat cumva ideea porților. E ceva ce nu este neapărat bine apreciat de unii, nici de consumatori. Comisia și-a prezentat punctul de vedere, dar pe de altă parte uh, este îngrijorată de modul în care ar putea fi folosite porțiile pentru prezentarea anumitor informații. Așadar, înțeleg că aceste lucruri trebuie luate în considerare, da? Este obligație legală. Nu spun că nu o să ne ocupăm de asta, tot ce apare în regulament este necesar și nu spun eu că nu ar fi necesar, însă prioritățile sunt definite ca și priorități. Ia așa lucrăm noi. Sunt priorități care uh, au și niște date limită, deadline-uri cu obligația Comisiei de a reacționa, cu obligația de a fi transparență. Avem cereri din partea cetățenilor pentru mai multă transparență, pentru acces la documente. Asta primim întotdeauna. Deci noi știm și știm cum să procedăm, cum să ne respectăm noi uh, obligațiile legale. Dar, încă o dată, ce spune doamna Zomer, încă o dată, este perfect legitim și va fi transmis la vârful uh, degesate și deci la comisie. Mulțumesc. Mai am o întrebare suplimentară pe care nu am listat-o în catalogul de întrebări, dar poate Comisia poate totuși să-mi răspundă în ceea ce privește grăsimile trans. Uh, există până acum un studiu preliminar de impact. Poate Comisia să-mi răspundă la următoarea întrebare. Se prevede în acest mandat o propunere a Comisiei referitor la cum abordăm grăsimile trans în alimente, dacă se vor stabili limite. Pentru că în studiul de impact văd că ar trebui să se stabilească limite, însă nu se vede o etichetare în acest sens. Va veni o propunere în timpul acestui mandat? Thank you. Um, indeed, the impact assessment... Da, mulțumesc. Într-adevăr, uh, suntem pe cale de a efectua studiul de impact și considerăm că este posibil, într-adevăr, ca și Comisia să prezinte ceva înainte de 2019 în speță. Deci plănuim ca în cursul anului viitor să prezentăm o propunere în acest sens. Nu știm ce formă va îmbrăca această propunere, să fie ceva cu codecizie sau act de punere în aplicare, nu se știe. Rămâne de văzut și de discutat. Însă, da, e fezabil. Și până acum cam așa am și planificat munca noastră. Am primit propuneri și am reacționat. Altceva? Dacă nu, vă mulțumesc foarte mult. Am terminat uh, pe ziua de azi. Următoarea întâlnire pe 27 noiembrie.